da, vreau să vă spun în primul rând că punctul 8, raportul doamnei Rodus privind uh, alimentele, va fi discutat înainte de punctul 7, raportul doamnei Raimans. Și, și tot apropo de ordinea de zi, vreau să vă spun ceva în legătură cu punctul 14a, raportul McIntyre privind viitorul sectorului european, strategia de creștere, vânzarea cu amănuntul. Și vreau să vă spun că dacă nu sunt obiecții, înseamnă că am adoptat ordinea de zi inclusiv uh, de la sfârșitul acestei ședințe, procesele verbale de ședința de pe 22 și 23 septembrie se consideră adoptate. Vreau să vă spun că suntem prezenți și pe internet în această după masă. Și îl uh, salut pe domnul Pisca, Filip. Mă bucur că este aici printre noi. Este vorba de persoană care lucrează în domeniul agriculturii, îl cunoașteți probabil. Pentru că înainte de a deveni de a se alătura secretariatului, a lucrat în domeniul pescuitului și a cooperării în acest domeniu și îi urăm mult succes. Domnul Barcelona ne părăsește. A muncit mult cu noi în aceste ultimele luni de tranziție și a făcut o treabă excelentă. Într-o perioadă complicată, vă amintiți, negocierile privind pacul nu au fost ușoare. Filip, îți urez mult succes și ție, bineînțeles, Patrick. Dragi colegi, alte observații comisarul Cioloș invită pe toți membrii noștri ai comisiei noastre să participe la o conferință organizată de Comisia Europeană privind acea agricultură numită familială, un dialog pentru o agricultură mai durabilă, mai puternică, mai prezentă pe scena internațională, o conferință care va avea loc aici vineri la Bruxelles. 29 noiembrie este data acestei conferințe în clădirea Charlemagne. Secretariatul a trimis invitații tuturor membrilor noștri. Eh, da, e vorba de ziua de vineri. Nu va fi ușor ca toată lumea să se poată duce la această conferință, dar vreau să menționez acest lucru. Avem în față două zile de lucru intense astăzi și mâine, așa că trecem direct la ordinea de zi. Punctul 4. Domnul Albert Ves este aici, prezent dispoziții tranzitorii referitoare la regulamentele privind plățile directe, dezvoltarea rurală și finanțarea, monitorizarea și gestionarea PAC. După câte știți, la ultima ședință am adoptat uh, raportul domnului Des privind dispozițiile tranzitorie, tranzitorii privind uh, reforma PAC. Pe acest mandat, pe această bază, pe 70 octombrie a avut loc un dialog trilateral, trialog, care a dus la un acord, care apoi a fost confirmat de Consiliul Agri pe 28 octombrie, într-o luni, textul definitiv al acordului l-ați primit încă de săptămâna trecută și votul va fi electronic, un vot uh, simplu, unic. Vreau să-l întreb pe domnul raportor Albertes dacă vrea să spună ceva. Mulțumesc. Domnule președinte, cred că este important și necesar să mulțumesc tuturor celor care și-au dat concursul, care m-au ajutat. reprezentanților uh, landerelor, landurilor, reprezentantului domnului Bucetius, reprezentantului Comisiei Europene, tuturor grupurilor politice din Parlament și raportorului din umbră. Iată, ce s-a întâmplat. Am zis că data viitoare colegii mei de la grup au spus să discutăm și bugetul data viitoare, cum va fi data de viitoare, ca să ne păstrăm coerența și consecvența. În sfârșit, în ce privește raportul, ne-a bucurat faptul că Comisia și Consiliul au preluat cu adevărat propunerea noastră. Nu intru acum în amănunte, Însă, da, trebuie spus că mai sunt uh, mici probleme pe aici pe acolo, mai ales în ce privește programul LIDER și prefinanțarea acelui an unic de tranziție. Multe aspecte au fost preluate, practic. Noi încă mai aveam ceva, de fapt Finlanda ceruse ceva, precum și alte aspecte care nu au fost în totalitate preluate, însă marea majoritate ale propunerilor Parlamentului au fost preluate și asta e foarte bine pentru agricultorii noștri europeni și pentru statele membre. Asta ne va permite să avem un buget gata pentru acel an de tranziție și să putem să conducem o politică agricolă în beneficiul agriculturii europene. Și cadrul, deci, este gata. Mulțumesc foarte mult, Albert! Mulțumesc pentru această muncă de înaltă ținută. Vreau să reamintesc că la următoarea sesiune de la Strasburg o să votăm pe cele cinci dosare conexe PAC și sperăm, bineînțeles, că între timp orice fel de îndoieli legate de perspectiva financiară vor fi fost spulberate. Până atunci trecem acum la votul electronic. Și vă rog să vă pregătiți cartelele. Dacă sunteți gata, am deschis votul. Deci votul e deschis, așadar. Toată lumea a votat? Cine nu are cartelă, vă rog să ridicați mâna. Deci dacă nu aveți cartela de vot, vă rog să ne spuneți, domnul Sikierski. Bun, toată lumea a votat, votul s-a închis. Deci se adoptă. Continuăm așadar. Foarte bine, vă spuneam, continuăm cu punctul 5. Schimb de vederi cu președintele Comisiei Agricole din Parlamentul Lituanian, domnul Ucevicius, pe care îl întâmpin. Aici, cu mare plăcere, dânsul prezidează Comisia Agricultură și Afaceri Rurale din Seimas, Parlamentul Lituanian. I-am invitat pe ministrii agriculturii, pe ministrul agriculturii președinției lituaniene să ne prezintă programul lor, programul președinției și apoi vom putea, bineînțeles, la sfârșitul președinției lituaniene să tragem linie și să facem un bilanț Norim un dialog structurat cu domnul Bucevicius și, în general, cu președinții comisiilor agricole din diferitele parlamente statele, ale statelor membre. Îi dau cuvântul domnului Bucevicius ca să uh, ne spună despre ce să vă mulțumesc. Ačiū gerbiamas uh, komiteto pirmininkė. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor. Vreau să vă mulțumesc. Ir visam komitetui, komiteto nariams už galimybę iš tikrųjų pasisakyti Lietuvos vardu. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia să mă adresez dumneavoastră în numele SEIMAS. Ok. Okay. okay. Tai dar kartą gerbiamas uh, pirmininkė, komiteto nariai, posėdžio dalyviai. Okay? Uh, noriu nuoširdžiai padėkoti komiteto uh, pirmininkui Polui De Castro. English? I still haven't got a, an English interpretation, Chairman. N-avem engleză, Domnule președinte. Dovrebbe esserci tutto ok adesso. Everything should work now. Please. Sorry. Proviamo di nuovo. Presidente, proviamo. Please. Tai dar kartą noriu padėkoti už galimybę pasisakyti visos Lietuvos vardu. Ok? Da, da, da. Vă mulțumesc o dată în numele Parlamentului. French. What to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

ir tikiuosi, kad mūsų šalis užtikrina tinkamą ES tarybos darbo organizavimą bei tarp institucinį. Cred că țara noastră asigură o bună desfășurare a lucrărilor la Consiliu. La momentul de față au loc discuții în grupurile de lucru veterinar și fitosanitar care au ca scop uh, atingerea acordului, uh, unui acord în legătură cu reproducerea materialului reproductiv pentru uh, plante. Știu că această comisie a dumneavoastră este implicată activ în rezolvarea acestor chestiuni și de aceea vrem să ne asigurăm că se fac progresele necesare pe parcursul președinției lituaniene. Mă bucur că după implementarea tratatului de la Lisabona, Parlamentul uh, European are pentru prima dată o putere egală cu uh, cea a Consiliului în legătură cu problemele legate de uh, agricultură. Pot numai să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru că poziția dumneavoastră în legătură cu multe chestiuni au fost în conformitate cu interesele Lutianiei. Lituaniei, de exemplu, reducerea cerințelor de ecologizare, ocazii de um, oferire de susținere cuplată și uh, o aplicație, aplicare mai extinsă a sistemului de cote pentru zahăr. Parlamentul poate ajuta și state mici precum Lituania Obiectivul uh, cel mai important este asigurarea de condiții egale și competitive pentru toți fermierii europeni prin stabilirea de rate egale de plăți directe. Acest obiectiv încă nu a fost um, atins. În cazul Lituaniei se convenise asupra unei sume de 196 de euro pe hectar, pe hectar până în 2016. Însă, fermierii noștri încă ne adresează întrebări precum de ce trebuie să mai așteptăm încă 6-7 ani pentru plăți directe la un nivel egal cu cele acordate celorlalte state. Aș vrea să lucrăm împreună pentru atingerea unui acord în legătură cu uh, prevederile tranzitorii. E foarte important pentru noi să înțelegem foarte clar pacul pe 2014. Avem doar um, două luni la dispoziție. Până acum s-au, s-a ajuns la multe acorduri în legătură cu viitorul PAC. Cred că răspunderea Parlamentelor Naționale este uh, foarte importantă la momentul de față. Eu încerc să mă asigur că sunt uh, respectate principiile democratice stabilite de Parlamentul European în faza de negociere. Vreau să mă asigur că ele sunt menținute pe durata implementării reformelor și că toate chestiunile esențiale sunt uh, dezvăzute în Comisia noastră de afaceri rurale. Înțelegeți că participarea publică în luarea deciziilor implică o durată mai lungă de timp. Și să vă dau un exemplu în ceea ce privește modularea între diversi uh, piloni de susținere. În, am uh, început să discutăm la minister cu uh, partenerii sociali, s-au făcut mai multe studii, am organizat reuniuni, am creat chestionare și ne vom reuni din nou pe 6 noiembrie. Lucrăm de peste patru luni la această chestiune și tot mai mulți fermieri se implică în procesul de luare a deciziilor. E important ca ei să înțeleagă foarte bine ce schimbări a adus această reformă. Intenționăm să ne implicăm activ în definirea fermierilor, fermierilor activi. Trebuie să facem o diferență între fermierii sociali și cei activi. Important ca lituanienii să înțelege să înțeleagă cum uh, se acordă susținerea financiară, cum uh, sunt uh, asociate plățile directe cu recoltele și cu creșterea animalelor. Avem de luat decizii dificile și în legătură cu aplicarea schemelor voluntare pentru plăți directe, în cazul plăților redistribuite Aceste decizii impun uh, foarte multă răspundere, o bună analiză a situației și ascultarea tuturor părților interesate. Considerăm uh, totuși că statele membre au acum o ocazie foarte importantă de a-și adapta pacul la situațiile și nevoile naționale. Pe mine mă preocupă chestiunile care au um, rămas în afara reformelor, și anume sectorul laptelui. Sistemul de cote pentru lapte va înceta să funcționeze uh, în aprilie 2015. Acest lucru va afecta furnizarea de lapte, ceea ce va duce la scăderea prețului laptelui crud. Acest lucru va însemna că veniturile fermierilor vor scădea. Lituania este o țară producătoare de lapte cu tradiții vechi, avem condiții naturale excepționale pentru uh, acest lucru și în jur de 70.000 de fermieri cresc vaci. Noi depindem foarte mult de situația pe piața internațională. Peste 50% din sectorul laptelui lituanian uh, este exportat, cam 30% este exportat către Rusia, unde știți foarte bine că condițiile de afaceri sunt greu de prevăzut. Cred că trebuie să luăm măsuri adiționale la nivel european. Având în vedere că vânzarea laptelui poate fi singura formă de venit uh, în cazul multor fermieri mici, Referitor la aceste ferme mici, uh, am avut uh, la Vilnius o reuniune a Parlamentelor Naționale în luna iulie acestui an. Una dintre temele importante discutate a fost situația fermelor mici și perspectivele acestora. Această temă a atras foarte multă atenție pentru a-i susține pe um, fermierii mici trebuie să ne asigurăm că în zonele rurale se păstrează condițiile naturale și peisajul. S-a anunțat că 2014 va fi uh, anul fermelor de familie. Cred că în uh, această perioadă de globalizare avem o nouă ocazie de a ne concentra pe situația fermelor mici din Europa și pe aspectul multifuncționalității agriculturii. Se spune că trebuie să gândim global și să acționăm la nivel local. Cred că zonele rurale din Europa au nevoie de măsuri la nivel local. Aș vrea să salut proiectul de raport al domnului Sikierski în legătură cu viitorul fermelor mici și sper că această rezoluție va fi aprobată de Parlamentul European. În concluzie, dragi colegi, câteva idei asupra cărora să reflectați. Vă amintiți că uh, din 1962 PAC-ul a fost reformat, uh, reformată de mai multe ori. Acum avem măsuri de dezvoltare rurală, metodele noastre uh, și-au dovedit uh, valoarea, poate că este momentul să schimbăm numele acestei politici agricole comune, poate că ar trebui să o numim politica comună agricolă și pentru dezvoltare rurală, pentru că astfel vom putea să ne concentrăm mai mult pe problemele din zonele rurale, pentru că posibilitățile sunt uh, limitate în momentul de față. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim uh, pentru prezentare. Domnul Agnew a cerut cuvântul. Aveți cuvântul. Domnule președinte, mă mir că sunt primul. Am câteva întrebări în legătură cu intervenția dumneavoastră, domnule Buceficius. Din cauza interpretării, nu am fost, uh, nu sunt sigur dacă ați spus 70.000 de fermieri sau 17.000 de fermieri. Puteți clarifica această cifră? De asemenea, aș vrea să vă rog să ne spuneți cam despre ce dimensiuni este vorba când vorbim despre fermele mici din Lituania? Pentru că cred că situația diferă foarte mult de cea din Regatul Unit, de unde vin eu. Dumneavoastră, ca membru al Consiliului uh, responsabil pentru agricultură, dumneavoastră trebuie să ajut, ne ajutați să facem progrese. Și vreau să vă atrag atenția asupra acestui aspect foarte important. Cred că în Lituania nu intră în regimul uh, identificării electronice princip. Noi, în Regatul Unit, uh, avem uh, acest sistem. În baza ecocondiționalității e foarte ușor să nu respecti acest uh, regulament. E greu pentru un lituanian să-și imagineze o turmă de oi de 3000 de oi. Toate aceste animale trebuie să fie etichetate electronic, la fel și terenul. Există echipamente care citesc aceste etichete și acestea sunt doar în proporție de 96 până la 98% exacte. Deci iată că există probleme și cu această identificare a um, animalelor. Uh, așa că atunci când se fac um, inspecții, adesea se uh, verifică doar uh, documentele. Bineînțeles că există acolo nereguli și fermierii sunt foarte des amendați Vă îndemn așadar să um, fiți mai blânzi cu uh, cazurile de încălcare a acestor chestiuni legate de etichetare, de identificare a animalelor, pentru că costă, ne costă foarte mult. Mulțumesc. Domnul Iar și apoi domnul uh, chiar are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult uh, și domnului Bucevicius pentru uh, introducere. Dacă avem o comisie care se ocupă de agricultură și de dezvoltare rurală, cred că este foarte bine, pentru că primul și al doilea pilon uh, al AIPAC-ului sunt acoperiți. Anumite persoane spun că nu e bine ca acești uh, doi piloni trebuie să fie discutați împreună, dar eu sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră, fără dezvoltare rurală, nici agricultura nu poate avea un viitor luminos. Cele două trebuie discutate în paralel. Încă un lucru aș dori să vă spun. Din punct de vedere al agriculturii, cred că am putea să structurăm în mod mai eficient și programele de dezvoltare rurală. De aceea cred că și al doilea pilon trebuie să rămână în uh, atenția noastră. V-ați mai referit la câteva lucruri. Ați vorbit despre plățile directe, ați vorbit despre fermierii activi, despre cotele la lapte în sectorul lactatelor și despre modul în care putem să sprijinim fermele de dimensiuni mai mici. Aș avea o rugăminte. Am putea organiza un seminar de o săptămână pe aceste teme. Putem să acordăm susținere în anumite cazuri, însă în anumite regiuni, uh, într-adevăr, femeile au o singură sursă de venit. În Germania, însă, avem ferme mici, dar care derulează și alte activități din care le provine venitul principal. De exemplu, uh, un dentist, din motive strategice, poate avea și vreo 6 hectare de pământ de teren agricol pentru care are nevoie de sprijin. Agricultura diferă mult de la un stat membru la altul și de aceea solicitarea mea ar fi următoarea. Avem reforma pentru 2014-2020. Știu că vom avea și o evaluare la mijlocul perioadei. Cred că trebuie să continuăm să purtăm discuții și în următoarea perioadă legislativă va trebui să până la următoarea perioadă legislativă ar trebui să profităm de timpul care ne rămâne pentru a discuta aceste chestiuni. În legătură cu plățile directe, ați văzut că noi la Comisia de Agricultură am analizat aceste probleme. Am uh, îmbunătățit propunerile Comisiei, însă au rămas câteva chestiuni asupra cărora statele membre nu s-au pus de acord. În acest context am analizat și problema plăților directe. Cred că trebuie să avem o discuție generală în legătură cu următorii pași de făcut. Mai întâi trebuie să ne asigurăm că dezvoltarea rurală este discutată împreună cu agricultura și, în al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că avem un sistem echitabil de plăți directe. El trebuie să continue să existe, el trebuie să fie transparent. Nu vom putea rezolva în mod adecvat toate problemele, dar trebuie cel puțin să nu ne pierdem speranța și în următoarea reformă vom rezolva într-adevăr toate problemele. Mulțumesc. Adesso vicepreședinte Secherieschi, poi Vacekowski. Mulțumesc, domnule Iar. Domnul Sikierski, vicepreședintele nostru, are cuvântul. Głębokie przemiany, które zachodzą. Cred că înțeleg schimbările profunde care apar în agricultura dumneavoastră. Schimbări care țin de prezența unui sistem socialist de-a lungul multor ani. Nu este vorba doar despre transformări ale pieței, ci și despre transformări în modul de a gândi, odată cu abordarea acestei noi situații în care uh, se află țara dumneavoastră și odată cu intrarea în Uniunea Europeană. Cum vedeți avansarea acestui proces de modernizare a agriculturii, a agriculturii? Pentru că în ceea ce ne privește, noi vedem o împărțire foarte clară între fermele care lucrează pe piață, care activează pe piață cu o producție mai importantă și fermele sociale mai mici, fermele de subzistență, dacă vreți, care sunt caracteristice uh, în această primă perioadă de transformări și care totuși vor avea o importanță foarte mare în ceea ce privește siguranța alimentară. Deci această legătură între agricultură și prelucrare, transformare, este foarte importantă. Considerați că acești fermieri, acești agricultori care lucrează pe piață lucrează în legătură directă cu industria prelucătoare? Și o a doua întrebare este legată de al doilea pilon, ținând de politica de coeziune în uh, spațiile rurale. Această politică de coeziune ar trebui să stimuleze activitatea în zonele rurale și să dispună de asemenea de mijloace adecvate. O a treia întrebare este următoarea. Suntem foarte satisfăcuți de dezvoltarea schimburilor comerciale. Evident, ați vorbit și dumneavoastră despre 30% din producția de lapte care se îndreaptă spre piața rusă. Oare această colaborare este pozitivă? Pentru că experiențele sunt totuși destul de diverse, destul de diferite. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Domnul Veșioschi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt recunoscător domnului Bucevicius pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o și care mi s-a părut foarte interesantă. Aproape că am terminat uh, discuțiile legate de PAC pentru perioada 2014-2020 și am uh, colaborat foarte bine, iar Lituania se poate felicita de rezultatele obținute. Pentru că înainte, Lituania a fost una dintre țările cele mai discriminate în ceea ce privește plățile directe. A fost una dintre țările care împreună cu Estonia au fost uh, niște victime ale acestei discriminări. Din fericire, situația nu mai este aceeași țările baltice și au ameliorat foarte mult situația. Iar în prezent putem observa că mai există unele reminiscențe ale acestei discriminări. De aceea, astăzi, aș dori ca, odată cu felicitările legate de progresele pe care le-am întreprins, să nu uităm această moștenire a trecutului să nu uităm uh, elemente ale situației actuale care nu sunt tocmai satisfăcătoare. Paharul este pe jumătate plin, dar să nu uităm că este și pe jumătate gol. Am fost de câteva ori în Lituania, unde am uh, văzut îndeaproape cum această discriminare îi afectează pe agricultori. De exemplu, în Lituania, Există foarte multe terenuri agricole care nu sunt utilizate. Nu există asemenea lucruri în Danemarca, de exemplu. Trebuie să ne aducem aminte că Lituania și Danemarca au terenuri agricole oarecum comparabile ca suprafață. În Lituania, folosirea acestor terenuri este cu 50% inferioară față de Danemarca. Este din nou vorba despre discriminarea de care am vorbit înainte. Și acum o întrebare. Care este situația actuală? Putem uh, să ne considerăm satisfăcuți cu această ameliorare sau uh, insuficienta folosire a terenurilor agricole uh, va continua? Va trebui să punem un punct final acestui fenomen pentru că el este negativ și îl observăm în toate țările, în toate statele membre noi, mai ales în Lituania. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, domnul Ianicek. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă pun o întrebare în legătură cu anumite acțiuni din Lituania, odată cu încheierea lucrărilor legate de PAC. După cum știți, putem acorda 20% din al doilea pilon către primul pilon pentru plățile directe. Lituania se gândește să beneficieze de această posibilitate sau va lăsa banii în cel de-al doilea pilon pentru a promova și susține dezvoltarea rurală, după cum a spus domnul Șecherski? Doamna Maghines și apoi domnul Andrie. Um, Mulțumesc. Domnule președinte, mulțumim și pentru prezentare. Aș face câteva comentarii și câteva întrebări. Impactul acestor plăți directe sporite în Lituania. Aveți vreo idee despre ce sume vorbim? Și mai ales dacă ele vor impacta costurile, costurile terenurilor, etc. Și ce reacție vor avea agricultorii în fața acestor plăți mai mari? Al doilea comentariu se referă la ce ați spus despre sectorul laptelui. Ne-ați spus că, sau ați sugera că abolirea cotelor ar putea să ducă la prețuri mai echilibrate la lapte și alte produse, însă am avut totuși o scădere foarte mare a prețului la lapte anul acesta și am văzut consecințele și cred că, într-adevăr, avem nevoie de o abordare mai sofisticată în ce privește un preț uh, al laptelui menținut la, una, la o cotă relativ uh, mare. Apoi, definiția celor fermieri activi. În discuțiile reformei PAC ne-am referit la o definiție destul de, să zicem, largă, deschisă care poate fi interpretată. E important ca într-un act legislativ să putem cu toții să ne regăsim într-o astfel de definiție a femeilor activi, însă știm bine că este un subiect destul de sensibil. Și este clar că, la urma urmei, fiecare are propria definiție a fermierilor activi. Și de aceea, într-adevăr, această categorizare este un exercițiu dificil. Pe de altă parte, îmi pare bine că ați pus degetul pe rană. Apoi, în ce privește aceste ferme familiale. Mă bucur că v-ați referit la ele. În Statele Unite poate să fie o fermă familială cu 20.000 de capete eh, și tot se numește familială, deci să fim atenți și la asta. În sfârșit, ultima observație se referă la acea dezvoltare rurală, societățile de dezvoltare rurală care trebuie cuprinse în acest exercițiu, e foarte important asta, este foarte bine. Să nu uităm de comunitățile rurale și de faptul că ele trebuie să fie eh, pur și simplu viabile. Iar agricultura trebuie să susțină aceste comunități. Mulțumesc, domnul Eric Andrieu. Oui, merci, euh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Bucevicius pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o, pentru că dincolo de aceasta și dincolo de ideile care au fost reluate de unii dintre deputații prezenți, cred că această prezentare pune problema devenirii viitorului lumii, lumii rurale la nivel local, Cred că este o problematică pe care nu o vom putea ignora pe viitor. Nu punerea în aplicare a reformei, ci punerea în aplicare a reformelor de viitor. Cei și cele care cred că vom avea nevoie de un pilon consolidat, uh, au dreptate. Problema spațiului rural, a teritoriului, în termen mai larg dacă vreți, este o întrebare, o chestiune profundă Lituania este ca alte state ale Uniunii Europene, cu teritorii aflate în dezvoltare. Concentrarea de populație urbană sau periurbană trebuie de asemenea tratată. Trebuie să tratăm acest lucru cât se poate de intens în lunile și anii care vor urma și nu vom putea să ignorăm această uh, reflectare a lucrurilor. Nu putem opune agricultura familială de agricultura industrială. Vocațiile acestor două nu sunt aceleași trebuie ca fiecare să lucreze în ceea ce numim economia în prezență. Evident, agricultura este indispensabilă, este necesară pentru economia rurală, dar este insuficientă și dacă nu există un mediu favorabil pentru această activitate agricolă, nu vom menține viața în spațiile rurale. Deci trebuie să ne gândim intens la aceste lucruri, nu în cadrul punerii în aplicare a reformei, ci în anii următori și pentru reformele viitoare. Mi se pare un subiect major care în termeni politici va trebui să conteze. Teritoriile evoluează, cum anume, cum evoluează populația, cum evoluează proximitatea, cum vom reuși să facem o legătură între zonele periurbane și urbane în termen de producție și consum. Evident că vor trebui inventate noi sisteme, noi facilități și de aceea va trebui ca pe viitor să colaborăm, să consolidăm primul pilon pentru probleme agricole specifice, dar Trebuie să ne gândim și la dezvoltare rurală care se ia în, în considerare toate componentele economiei în sensul larg al acesteia anume servicii, sănătate, cultură, mobilitate și așa mai departe, tot ceea ce înseamnă viața pe un teritoriu rural. De aceea doresc, domnule Buceviciu, să vă mulțumesc încă o dată pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Eh, mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Și acum îi dau cuvântul domnului președinte pentru ca să poată răspunde la întrebări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 hektarų. Taip, kad mes ir galime matyti arba ta struktūra kokia yra ir smulkus ūkiai. Ir... Și avem diverse profiluri de ferme. Avem ferme mai mici și unele mai mari. A doua întrebare. Eu asta m-am auzit. Și Apoi s-a, apoi s-a vorbit despre alte aspecte Astăzi uh, discutăm uh, acei uh, piloni, transferul de fonduri și perioadele aferente. Vorbim de 3 sau 4 luni. Asta e foarte bine. Pentru că e vorba, pe urmă, de PIB, deci de economia noastră. Toată lumea este e, cumva afectată. Nu știm exact ce va avea asta ca impact asupra fermierilor încă. Cred că când vine vorba apoi de definiții, mai este loc de, și de mai bine. Mă refer aici la firmele mici, cele competitive, familiale, etc. Domnul Sikerski ne-a întrebat ce este pentru noi o fermă mică, ce este pentru noi o firmă producătoare. Astăzi în Lituania discutăm mult aceste subiecte. În sensul că e vorba de un dialog uh, sau o discuție mai mare legată de zonele noastre rurale, de ce înseamnă o fermă mică și așa mai departe. Ne vom concentra pe partea producției în zona rurală pentru a încerca, de exemplu, să încurajăm fermele mici, familiale, dar care au și unități de prelucrare și de producție. Astfel, cumva perpetuăm o tradiție, pentru că multe zone rurale și la noi sunt pe cale de dispariție. Cât privește Rusia, e vorba de unul dintre partenerii cei mai importanți pentru noi, cel mai mare partener de exporturi. Și am avut dificultăți cu Rusia din cauza unor așa zise încălcări ale legislației. Am avut niște uh, echipe de inspecție care au venit să inspecteze anumite facilități. În orice caz, când vine vorba de uh, aceste lucruri. Noi sperăm că se va remedia situația și că vom continua exporturile către Rusia. Apoi, în ceea ce privește pilonii, suntem conștienți de ce se preconizează acum, știm ce se discută și în Polonia. Pe 6 noiembrie, pe 26 noiembrie ne vom întâlni și vom discuta acest subiect. Nu voi intra acum în amănunte deoarece n-aș vrea să mă antepronunț, poate că eu am o părere diferită de ce va discuta comisia mea, însă ne dorim o soluție echitabilă, justă și adecvată. S-a mai pus o întrebare în legătură cu cotele pentru lapte. Într-adevăr, noi ne menținem poziția în sensul că, da, dacă se elimină cotele, producătorii noștri vor avea de suferit. Însă asta este, să zicem, ipoteza noastră. Noi vom face oricum orice este posibil pentru a atenua acest impact negativ asupra fermierilor noștri, însă va trebui să vedem într-adevăr ce se va întâmpla pe teren efectiv din 1 aprilie 2015. Acum, în ceea ce privește plățile directe. Este clar că impactul privind plățile directe este cu siguranță unul foarte mare. Discuțiile sunt și ele multe. V-am spus că aveam acei 196 de euro în 2009. În 2019 când facem aceste calcule, nu știm exact cum vor fi impactați uh, fermierii noștri, dar orice ar fi ne-am dori ca membrii ai Uniunii Europene să există impact uh, și consecințe egale pentru toată lumea în Uniune. Apoi, uh, definițiile pentru fermele mici și fermele familiale. Mi s-a pus și în acest sens o întrebare. în legătură cu cât de acur, uh, plină de acuratețe poate să fie o astfel de definiție sau astfel de definiții. Avem zone naturale cu numite cu handicap, avem terenuri fertile și așa mai departe care trebuie calculate aici. Acum ceva vreme prețul terenurilor fertile, agricole, a crescut mult, cu o treime și noi sperăm că dacă tot se fac tranzacții cu aceste terenuri agricole, ele vor și fi și puse la bătaie pentru agricultură în următoarea perioadă. În orice caz, mulțumesc tuturora pentru comentarii pertinente, interesante, pentru contribuțiile dumneavoastră și vă mulțumesc și pentru amabila dumneavoastră primire aici. Vă urez mult succes! și pentru cei care vor participa la alegerile europene. Vă urez și dumneavoastră mult, mult succes. Mulțumesc! Bine, grazie ancora al nostru... Mm, Mulțumesc foarte mult uh, oaspetului nostru, domnul Buceviciu. Să-i mulțumim încă o dată pentru prezență. Acum putem să continuăm cu punctul 6 de pe ordinea de zi. Vă rog să ne acordați atenția, însă, da, facem o foarte mică pauză pentru a îl însoți afară din sală pe oaspetele nostru. Bene. Allora, colleghi, punto 6, follow up della delega dei poteri legislativi e controllo da parte degli Stati membri e dei poteri esecutivi della Commissione despre monitorizarea delegarea și de, monitorizarea privind delegarea competențelor legislative și așa mai departe. O să încerc să vă spun în ce constă acest aviz. E vorba de un raport din proprie inițiativă cât privește delegarea competențelor legislative. Și este vorba deci, de comitologia care acum este marcată de acele acte de punere aplicare și de acte delegate. Vă reamintiți acea realiniere discutată privind principalele acte legislative din cadrul PAC. După uh, îndelungate discuții la Consiliu s-au ajuns la aceste concluzii. În contextul mai amplu al uh, reformei PAC, S-a ajuns, deci, la o soluție acceptabilă pentru toată lumea. Deși, poate vă amintiți că în anumite situații și pe anumite aspecte am dorit să subliniem că nu doream să se creeze precedente. În avizul meu cer Consiliului să continue munca de aliniere acolo, ea, acolo unde ea încă nu a avut loc. Unul dintre domenii este agricultura bio. De asemenea, vreau să reamintesc Comisiei Iuri de discuțiile intense pe care le-am avut privind eliminarea automată a anumitor prevederi. Această prevedere a permis Comisiei și Consiliului să mențină status quo-ul pe seama poziției Parlamentului nostru, știindu-se că tratatul conferea niște puteri suplimentare Parlamentului în acest domeniu. În ce privește redactarea, vă amintiți probabil că a trebuit să ne grăbim. Iată de ce și eu ca raportor trebuie să știu ce se va întâmpla la Iuri. Ei se vor întâlni pe 26 noiembrie, deci trebuie să ne mișcăm repede. Iată de ce avem această dată limită destul de apropiată pentru depunerea de amendamente. De aceea mi-aș dori să adoptăm asta, poate cu un amendament sau două, până mâine și să avem o adoptare în regulă pe 25 noiembrie până pe 25, astfel încât să se meargă la jurii pe 26. Dacă nu sunt comentarii, din partea dumneavoastră vă mulțumesc direct și presupun că tăcerea înseamnă consimțământ în acest caz. Sper acest aviz va fi adoptat și că va merge la Comisia Jurii. Pe 26. Deci nu sunt comentarii. Foarte bine, dragi colegi. Înseamnă că putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul 7. Controle oficiale și alte activități. A, ah, mă scuzați, Filip mi-a reamintit că am hotărât să Schimbăm ordinea 7 cu 8, deci mergem la raportul Rodust și apoi ne întoarcem la punctul 7, raportul Reimers. Da, vă amintiți că am făcut această cerere pentru a schimba ordinea. Punctul 8. Criza alimentară, escrocheriile din lanțul alimentar și controlele. Avem, deci, pe fond Comisia Envy. Am dorit uh, la un moment dat să avem noi un raport din propria inițiativă pe acest subiect, dar să nu uităm că ENVI este comisia pe fond, iar hotărârea de a avea un astfel de raport se leagă de scandalul cu carnea de cal și escrocheririle aferente care au fost de fapt descoperite în mai multe state membre. E vorba de a spori trasabilitatea alimentelor și garantarea măsurilor împotriva fraudelor și sucherilor și așa mai departe. Nu mai zăbovesc și dau uh, direct uh, doamnei Rodus cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uniunea Europeană, în ultima vreme, în ultimii ani, a asistat la o serie de scandaluri alimentare asta este viața. Însă în momentul în care totuși s-a făcut o un constatare aceste situații, trebuie să se ia măsuri, trebuie să se facă ceva. Ultimul scandal de amploare se referea la acea carne de cal care a fost declarată acum că ar fi carne de eh, vită. Deci trebuie o mai mare trasabilitate a produselor din carne, inclusiv a produselor eh, prelucrate eu uh, aveam o propunere de amendament în sensul obligativității indicației de origine. Mi se pare că această transparență ne poate ajuta în lupta împotriva fraudelor în domeniul alimentar. alimentar. Este important să existe și o bază, un temei juridic foarte clare în acest domeniu. Trebuie ca toate statele membre să uh, își verifice propria legislație, în sensul că acest concept trebuie să apară în legislație și, uh, bineînțeles că sancțiunile trebuie să fie proporționale cu gravitatea faptei. Am putea, la un moment dat, să avem o agenție europeană pentru produse alimentare care să fie competentă când vine vorba de aceste scrocherii. Iată, e nevoie de o mai mare transparență, iar laboratoare, laboratoarele de analize ar trebui să fie obligate să-și publice rezultatele. Ar fi bine și util să avem un cadru juridic de protecție a lucrătorilor, dar și un cadru pentru administrațiile care efectuează controlele și inspecțiile din păcate, nu este totdeauna simplu să se facă asta. Cu toate acestea, și aici mă refer la modificările care pot fi aduse la acest raport, încurajez pe toți să, să depună amendamente, însă termenul este de miercuri, ziua de miercuri la prânz, după care se va dezbate în comisie. Deci, încurajez pe toți colegii să ne transmită cât mai curând posibil comentariile lor, observațiilor lor și să nu uităm că suntem priviți, suntem uh, monitorizați și multă lume e interesată să știe ce reacție are Parlamentul European față de aceste scandaluri. Uh, e vorba de victime inocente și e vorba de pagube, deci trebuie să fim foarte atenți. Vă mulțumesc foarte mult! Se. Mulțumesc. Ulrike. Deschidem discuția. Doamna Iuzo. De parlare. Prego, prego. Muchas gracias, señor presidente. Muchas... Mulțumesc uh, foarte mult. Vreau să-i mulțumesc și doamnei raportoare. În legătură cu această temă a fraudei, trebuie spus că există două tipuri de fraudă cea principală, ca, um, de exemplu um, în cazul cărnii de cal, și chestiunile care implică o infracțiune alimentară, un delict. Adică atunci când se face un atentat împotriva sănătății publice. În ambele cazuri, cred că legislația europeană este suficientă și că nu este nevoie de crearea unui nou, uh, unei noi organizații precum Eurofood. Dacă facem controlele necesare și dacă introducem sancțiuni care să fie suficiente pentru a descuraja comiterea fraudelor, cred că ar fi suficient. Problema nu se rezolvă creând mai multe legi, ci respectându-le pe cele care există deja. Mulțumesc! Grazie collega, adesso continuiamo, abbiamo Martin Osling e Albert Dest. Martin prima. Mulțumesc domnul Martin Osling și apoi uh, domnul Dest. Mulțumesc foarte mult pentru raportul, Enrique. Scandalul cărnii de cal a avut loc aproape în urmă cu un an și cu toții așteptăm să vedem care vor fi consecințele. Până acum, Comisia ne-a surprins pentru că ne-a propus, ne-a promis mai multă transparență. Noi dorim să îmbunătățim sistemul de etichetare pentru a menționa întreg lanțul alimentar, nu doar locul în care s-a născut animalul. Se pare că până la urmă nu se va implementa un astfel de sistem, pentru că nu avem uh, la dispoziție fondurile necesare sau pentru că motivul, motivul real nu este lipsa banilor, ci faptul că oamenii nu doresc să existe aceast, această transparență. Nu doresc un astfel de nivel de transparență în lanțul alimentar. În opinia mea însă trebuie să facem un sistem alimentar fiabil, pentru că aceasta este dorința consumatorilor. Încrederea este esențială și dacă se pierde încrederea în producătorii europeni și în lanțul alimentar european, pierderea este foarte mare. Propunerea doamnei Rodust de a crea o agenție europeană a alimentelor, cred că este o chestiune la care trebuie să fim foarte atenți. Nu cred că este momentul să creăm o nouă organizație acum. Ar fi mai adecvat să consolidăm controlele transfrontaliere. Cred că mai degrabă pe acest domeniu m-aș concentra eu, deci aș îmbunătăți cooperarea transfrontalieră și apoi aș merge mai departe, pentru că am văzut foarte bine în scandalul cărnii de cal că în Europa există diferențe enorme uh, între nivelurile de monitorizare a uh, alimentelor. Și sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să transmitem Comisiei un sistem, un uh, mesaj foarte clar. Este vital să o facem. Trebuie să tragem învățăminte din scandalul cărnii de cal și să facem ceva. Aveam un plan care, iată că nu va fi implementat. Până la urmă, noi trebuie să facem tot posibilul pentru a promova încrederea cetățenilor în sistemul alimentar. E esențial ca acest lucru să fie clarificat și pentru comisie. Mulțumesc, Martin. Domnul Sikierski, pentru că domnul Des a renunțat în favoarea dânsului. Mulțumesc. Întrebarea este cine a fost până la urmă sancționat și care sunt concluziile tuturor acestor probleme, pentru că populația ar dori să știe care este bilanțul tuturor evenimentelor care s-au petrecut până acum în aceste scandaluri. În al doilea rând, desigur, toate infracțiunile trebuie să fie sancționate, pedepsite. Trebuie să vedem și verdictele. Acestea sunt regulile jocului. Am câteva observații în legătură cu uh, coordonarea serviciilor existente de control al lanțului alimentar. Domnula deputată are intenții foarte bune când spune că ar fi bine să creăm o nouă agenție, însă eu cred că deja am ajuns la limita superioară a numărului de agenții europene. Trebuie să folosim deja competențele existente. Recunosc că sunt foarte impresionat. Am fost în Spania, în regiunea Rioja, și uh, am fost foarte impresionați în ceea ce privește calitatea și uh, importanța atașată calității. Calitatea este, de fapt, o marcă europeană. Este trăsătura noastră cea mai importantă și trebuie să ne luptăm pentru a menține aceste standarde înalte de calitate. Calitatea este modul uh, cel mai bun în care ne putem uh, promova produsele. Atât pentru moment, mulțumesc. Brita Reimers apoi Albert Des. Ja, danke schön. Brita și apoi Albert Des. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să-i mulțumesc uh, Ulricăi. E foarte dificil când nu avem prea mult timp la dispoziție să spunem tot ce dorem să spunem. Unor trebuie să ne limităm la câteva observații. Eu personal nu sunt pentru înființarea unei noi agenții. Nu cred că va crește gradul de securitate alimentară. Cred însă că putem crește acest grad dacă suntem cu ochii pe afacerile, uh, pe, pe chestiunile suspecte și dacă lansăm uh, semnale de alarmă și se fac inspecții mai riguroase, astfel încât uh, delinvenții să știe că se fac multe controle, că șansele de a fi prinși sunt tot mai mari și că ei să fie descurajați. E important, cred, să existe controle periodice, în special în zonele în care criminalitatea este crescută și în care se înregistrează multe furturi. Să existe acolo mai multe patrule, mai multe controle și cred că astfel putem uh, asigura respectarea normelor în, Europei, în Europa pentru că trebuie să fim uh, prudenți în ceea ce privește cheltuirea banilor europeni. În legătură cu uh, personalul laboratoarelor acum, aceste persoane trebuie să semnaleze imediat inspectoratelor toate datele suspecte. Se fac foarte multe uh, prelevări de mostre din, uh, de la ferme. Datele sunt foarte, foarte multe. Nu există timpul necesar pentru ca toate să fie analizate. Exploatațiile care își fac singure controlele și care ar trebui să fie supuse unor obligații de a um, raporta toate datele suspecte și problematice, ar trebui să-și facă treaba așa cum trebuie. Cred că putem risca să creăm un stat hipercontrolator și nu cred că este bine să facem acest lucru dacă vrem să ne păstăm politice liberale. Indicațiile de origine um, obligatorii menționate pe etichetă nu vor reuși niciodată să uh, ne țină departe de fraude. Cei care vor să comită fraude vor reuși să o facă întotdeauna dacă controlele sunt sporite și dacă legislația este aplicată adecvat, dacă se comunică rapid între inspectorate, atunci ei poate că vor reuși să o facă mai rar. Trebuie să strângem rândurile și astfel putem reduce fraudele. Grazie Britta, Albert e poi Agnew. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc de asemenea Ulrike pentru uh, părerea pe care și-a exprimat-o. Susțin uh, părerile altor colegi și Ulrike nu cred că avem nevoie de o nouă agenție pentru că avem destule în Europa. Lucrul de care avem noi nevoie este o mai bună coordonare Eu însumi am uh, trăit prin tot acest, uh, am trecut prin tot acest scandal uh, care a avut loc în Germania cu semințele de soia care au contaminat salata, au fost expertize științifice și până la urmă s-a constatat că era vorba despre semințe de soia biologice care au fost la originea multor boli. Ceea ce aș vrea să reamintesc aici este că, într-adevăr, există niște competențe naționale care intră în joc. Avem nevoie de a pune stabilă energiei criminale care acționează în statele noastre prin sancțiuni financiare mai uh, grele, prin uh, pedepse la, cu închisoarea și așa mai departe. Cred că astfel vom găsi cheia pentru a rezolva această problemă și pentru a reuși să prevenim astfel de scandaluri. Uh, în Germania avem uh, o legislație extrem de severă și de riguroasă împotriva celor care au intenția de a fura din bancă, de exemplu. Și totuși eh, nu putem să îi împiedicăm pe toți, însă pe unii putem împiedica. Evident, nu vom reuși să punem capăt tuturor scandalurilor, dar probabil unele vor fi împiedicate. Înainte să ne gândim la o nouă agenție, poate că ar trebui să, ne, eh, să cerem mult mai multe informații din partea NSA, care știe absolut totul, nu? Mulțumesc, Albert. Domnul, eh, domnule Agnio, doamna Bagninghest.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 al um, păsărilor, în primul rând. Și nu aș vrea ca um, sistemul nostru să fie eliminat prin uh, introducerea unei noi agenții europene. Dacă înființăm până la urmă agenții, trebuie ca acestea măcar să nu intervină și să strice legislația care funcționează foarte bine în alte state membre. Mulțumesc! Grazie Agniu. Adesso Maria Meghines. Mulțumesc, spune domnul președinte, doamna Maghines și apoi domnul Poțon. Doamna Potson, vicepreședinte. Comments of most colleagues, including my colleague Albert Death, in relation to... Mulțumesc uh, foarte mult. Nu cred că crearea unei noi uh, agenții ne-ar ajuta în vreun fel, dar înțeleg uh, lucrurile care v-au împins la această recomandare. Problemele cu fraudele uh, alimentare sunt grave, dar în cazul cărnii de cal, iată că e o tăcere asurzitoare. N-am auzit uh, de nicio condamnare, de niciun verdict, n-am auzit de niciun fel de sancțiune sau de uh, pedapsă cu închisoarea în acest caz. Dacă legislația la nivel european nu funcționează, va trebui uh, ca statele membre să-și rezolve problemele la nivel local trebuie să urmărim urma lăsată de bani, pentru că oamenii câștigă bani din fraudă. Se întâmplă ca fraudele să implice unor alimente, ca în cazul de față. Acest caz este foarte grav și îi preocupă foarte mult pe cetățeni. Cred că statele membre trebuie să analizeze această problemă cu foarte multă atenție. Poate că um, ar trebui să ne adresăm comisiilor pentru alimente din Parlamentele Naționale, să le îndemnăm să-și rezolve probleme cu legislația națională. Uh, dacă se intenționează fraudarea, atunci se vor falsifica etichete, De deci etichetele ă, nu contează foarte mult. Important este să există controle cât mai stricte. Iată că în Irlanda s-a descoperit că exista carne de cal pentru că organismele ă, respective au făcut analiza ADN-ului. Stewart a spus, ă, a menționat cazul Tesco și situația în care aceștia au fost uh, înșelați. Cred că cei care cumpără produse, lanțurile de supermarketuri care cumpără produse, trebuie să se întrebe, să-și pună întrebări legate și de uh, prețul scăzut al uh, alimentelor pe care îl cumpără. Dacă prețul este prea jos, atunci sunt niște semnale de alarmă. Cred că trebuie să fim ceva mai deschiși în această chestiune și dar cred că trebuie ca publicul să înceapă să vadă anchete criminale și procese ale celor care sunt implicați în uh, fraude cu alimente, pentru că altfel acest fenomen nu va fi uh, oprit. Mariad, adesso la parola la vicepresidente Polson e poi Eric Andrew. Doamna Polson și apoi domnul Andrew. Enda ord Cred că un singur termen se poate aplica acestui context, un singur cuvânt care nu are de-a face nici cu legislația, nici cu autoritățile vechi sau noi. Totul se reduce la aplicarea legii existente. De aceea, eu cred că trebuie să marcăm produsele alimentare cât se poate declara. clar să le etichetăm adecvat, să precizăm ce conțin produsele, cum au fost sacrificate alimentele, uh, animalele, uh, unde s-au cultivat uh, plantele, legumele. Toate aceste informații trebuie să fie menționate pe etichetă. Astfel, avem posibilitatea de a respecta legislația existentă. Însă, dacă nu există un sistem de control eficient, nu facem decât să le ușurăm situația escrocilor care caută metode de a stoarce bani din orice activitate. Avem nevoie de un singur lucru, reguli ușoare, simple și cu acest scandal al cărnii de cal trebuie să facem un singur lucru, să implementăm o singură idee, o singură măsură la nivel european. Și trebuie să fim pregătiți și să putem intra într-un supermarket să colectăm, să prelevăm 10 100 de mostre pe zi, să le prezentăm unui laborator de control care să ne poată spune exact dacă produsele eșantionate cuprind într-adevăr ceea ce scrie pe etichetă, dacă eticheta este corectă sau nu. Și dacă aceasta nu este corectă, trebuie să existe un sistem de urmărire, de monitorizare. Pentru că, da, este foarte bine să știm de unde provin produsele și ce conțin ele. Și astfel ajungem la următoarea discuție. Controlul, legislația și controlele prevăzute în legislație. Pentru că aici avem ocazia de a crea un sistem care să funcționeze. Mulțumesc! Domnul Andrieu și apoi doamna Ghirling. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc Ulrike pentru raport, um, pentru că este vorba despre un subiect fierbinte și greu de, de discutat, dar este de asemenea foarte important. Uh, este important. Am văzut și în cazul acestui scandal al uh, cărnii de cal cum uh, o întreagă parte de economie putea fi pusă în pericol dacă nu luăm măsuri, măsuri care trebuie luate într-un mod cât mai viguros. A trecut aproape un an de la acest scandal și cred că în prezent este urgent să luăm în considerare ceea ce s-a întâmplat și să mm, acționăm cât mai rapid cu putință. Sunt de acord cu multe dintre cele spuse de colegii noștri și cred că, într-adevăr, este esențial să avem măsuri de control și sancțiuni. Sunt de acord cu uh, propunerile care mergeau în direcția unor sancțiuni mai uh, drastice în momentul în care se descoperă anumite fraude în acest domeniu. Însă pentru a putea controla eficient, nu știu dacă este nevoie de o nouă agenție, mai degrabă nu Cred că avem mai degrabă nevoie de o mai bună coordonare a agențiilor care există deja și avem nevoie de elemente cheie ale unui control eficient. Ceea ce s-a petrecut față de anul trecut în domeniul scandalului cănile cal este uh, problema legată de uh, o identificare insuficientă în trecut. Noi avem responsabilitatea să luăm în considerare toate elementele Carnea de cal ca produs a fost uh, în uh, acest uh, scandal sub formă de produse transformate, nu? cunosc foarte bine întreprinderea despre care este vorba în acest scandal și știu că este vorba despre un vid legislativ, motiv pentru care foarte rapid, imperativ chiar, ar trebui să facem ca etichetarea originii sau provenienței uh, cărnii să fie obligatorie și la nivel de ingrediente nu ca produs brut. Cred că această problemă s-a pus deja în domeniul lasagnelor. Dar uh, aici era vorba despre un ingredient dintr-un, dintr-un anumit fel de mâncare. Trebuie să acționăm foarte repede și trebuie să avem o abordare legislativă pentru a acoperi acest vid legislativ uh, dacă dorim să nu mai fim puși în fața unor situații uh, cum este cea a scandalului cărnii de cal. Dar nu putem să vorbim uh, numai despre control și de sancțiuni fără să luăm considerare încadrarea acestor uh, probleme, acestor situații care sunt legate de lanțul alimentar. Este o uh, problematică la care trebuie de asemenea să răspundem repede și cât se poate de eficient. Mesajul nostru pe care trebuie să-l transmitem comisiei este cel legat de urgență, urgență legată de ingredientele pe care trebuie să le luăm de asemenea în considerare. Mulțumesc! Mulțumesc, Eric, domnul Gilling și apoi domnul Scota. Thank you. Um, I'd also like... Mulțumesc și eu vreau să mă alătur celor care au vorbit aici deja și să-și mulțumesc, bineînțeles, uh, pentru acest raport lui Urliche. Într-adevăr, cuvântul cheie este încrederea și, de fapt, regăsirea încrederii. Și nu se va întâmpla asta dacă instaurăm mai multe legi pe care oamenii pot să le încalce sau cu mai multe sancțiuni. Pur și simplu trebuie să ne asigurăm că regulile existente sunt puse în aplicare mai bine sunt respectate mai bine, sunt puse în aplicare mai bine. Pentru că multe dintre aceste reguli au fost fie ignorate, fie au fost minimizate multe părți din lanț, mai ales uh, intermediarii, nu s-au simțit vizați. Avem mulți intermediari și asta se întâmplă. E vorba asta și de autoritățile de control. Trebuie să știm, în orice caz, cum pot cei care vând cu amănântul sau revând să poată fi trași uh, la răspundere. Labelizarea, etichetarea cu țara de origine, cu etichetarea de origine, nu asta o să ne ajută, pentru că cei care sunt escroci vor uh, fi escroci și în acest caz și vor minți, așa cum s-a dovedit pe numărate scandaluri. Și apoi mă întreb și ce pedeapsă, ce sancțiune trebuie aplicată în Regatul Unit uh, sunt persoane care au fost deținute, dar încă nu acuzate formal, pentru că serviciul reginei încă nu s-a putut hotărâ în ceea ce privește calificarea care trebuie dată acestor fapte și dacă vor fi totuși acuzați, ei vor fi pedepsiți uh, în consecință. Oamenii trebuie să știe că atunci când încalcă legea în acest sector sunt și pedepsiți pe măsură nu cred că legi în plus ne-ar ajuta să îmbunătățim situația din potrivă și nu ne-ar ajuta nici faptul de a crea noi agenție, noi agenții, pentru că fiecare trebuie să joace rolul și să-și asume răspunderea de-a lungul lanțului. Trebuie să știm că e vorba aici de o fracțiune calificată de eh, dreptul penal și asta trebuie să fie sancționat și cred că în acest sens ar trebui să ne orientăm. De asemenea, în ce privește laboratoarele, mă bucur că avem o astfel de trimitere în raport. Nu știu dacă raportarea obligatorie este una, o idee bună, însă trebuie să existe oarește normalizare, standardizare a modului în care funcționează laboratoarele noastre în Uniunea Europeană. Dar nu uh, pur, nu înseamnă asta o standardizare paralelă, ci pur și simplu să ne asigurăm că aceste laboratoare funcționează după standarde și au anumite certificate care confirmă asta. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult Gigling, îi dau cuvântul lui Scott, așa apoi lui Iar. Mulțumesc foarte pe scurt. Am să vă spunem că avem deja. Și există deja controle care protejează interesele consumatorilor, însă e nevoie de mai multe informații pentru ca alegerile făcute de consumatori să fie în consecință de cauză. Și, da, vorbim despre carnea de cal, dar să nu uităm nici acei castraveți spanioli care nu aveau nicio legătură cu ce s-a întâmplat în Germania. Eu am adresat o scrisoare în acest sens, timpul trece și să știți că informațiile dispar. Deci e important să avem informații la timp care sunt furnizate pentru uh, a nu uh, strica o imagine care de multe ori este stricată de o, o ieșire prea intempestivă a acestor informații în media, în mass media. Mulțumesc foarte mult, domnul Iar. În ceea ce privește trasabilitatea, avem nevoie de măsuri. Este adevărat că măsurile propuse și care trebuie să se aplice pentru carnea de cal, acesta poate că dacă ar fi fost, ar fi existat, ar fi putut să ne evite ce s-a întâmplat. Însă e vorba, până la urmă, de comportamente ilegale, ilicite, care țin de codul penal și despre asta este vorba. Deci, da, controle, inspecții, sancțiuni mai mari, mai aspre, asta trebuie făcut pentru că nu e vorba aici de o simplă escrocherie. Cred că aici suntem uh, pur și simplu în domeniul penal. Pentru că am putea spune că e vorba de o tentativă de otrăvire. Așadar, atunci când se întâmplă ce se întâmplă, e mai bine să ai la dispoziție aceste alerte și notificări pentru că întreprinderile, firmele care sunt uh, cumva implicate să pot să fie cumva identificate și în sens bun și în sens rău. Nu, nu toată lumea este sau dă dovadă de comportament uh, de scrocherie. Am văzut ce s-a întâmplat cu scandalul cu soia în Germania. Este foarte important ca să se colaboreze între diferitele autorități și entități naționale, deci trasabilitate, sancțiuni, controle, inspecții și, în orice caz, sancțiuni mai aspre. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor. Acum dau cuvântul Comisiei DG Sanco. Domnul Polorle, și doamnei Rodus, care va trage concluziile. Comisia, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, pe scurt, aș dori să vorbesc despre această agenție care este preconizată. Comisia nu pe asta s-a orientat, ci mai degrabă și-a dorit o consolidarea acțiunilor și a consolidării, deci, acțiunilor și cooperării între diferitele servicii naționale, de poliție, de văm și așa mai departe. Avem o serie de legi uh, în vigoare care, bineînțeles că merită să fie îmbunătățite, dar noi uh, nu ne-am gândit la crearea unei noi entități. În urma acestei crize a vaccinei bune, comisarul Borg și își propusese un uh, plan în cinci puncte încă de la începutul crizei. Euh, l'agence de control. Practic totul s-a uh, s-a întâmplat începând cu ianuarie 2013. O agenție olandeză a descoperit că niște burgere conțineau uh, carne de cal și acest scandal apoi s-a propagat în Regatul Unit. În sfârșit, din acel moment până ziua de azi, am evaluat mai multe aspecte, am propus mai multe soluții. În primul rând, crearea unei rețele informatice pentru a înlocui RAS, sistemul de alertă rapidă, care fusese folosit pentru această acest scandal cu carnea de cal, acest ras, acest sistem de alertare rapidă există de 35 încoace, 35 de ani încoace, însă el trebuie să fie îmbunătățit pentru că el nu poate să dea uh, socoteală de niște riscuri grave asupra sănătății umane, deci uh, riscuri grave provocate de consumarea anumitor uh, produse. Anumite tipuri de fraudă, deci scapă cumva uh, acestui uh, instrument informatic. El, deci, va fi cumva modificat, îmbunătățit, fără a uita, bineînțeles, protecția datelor personale. Apoi, consolidarea coordonării. În primul rând, între diferitele servicii ale Comisiei Europene care participă la aceste acțiuni, mai cu seamă colegii de la DG Agri care se ocupă uh, de tot ce înseamnă standarde pe produse agricole și calitatea produselor agricole, dar și cooperarea cu OLAF, apoi DG Home, afaceri interne, și apoi un serviciu mai extern, dar care există, e vorba de Europol. Este important, important ca forțele polițienești din statele membre să poată să se coordoneze mai bine cu Europolul, astfel încât acest serviciu să poată, într-adevăr, să își facă treaba când e vorba de urmărirea penală a acestor criminale, apoi coordonarea, cooperarea cu țările terțe care pot detecta fraude la ei acasă și care pot să aibă un impact uh, aici la noi. Sunt multe astfel de exempluri în America de Nord, în America de Sud, în Asia, în Africa, etc. Deci e vorba de o mai bună coordonare cu aceste entități. Apoi, în al treilea rând, ne-am hotărât să avem niște planuri de coordonare, de control al fraudelor, așa cum am făcut cu testele ADN în lunile martie și aprilie. Am cerut atunci tuturor statelor membre să testeze simultan uh, carnea pentru a avea rezultate comparabile. Iar aceste planuri coordonate antifraudă, acest tip de exercițiu va fi uh, efectuat și în viitor pentru a evalua ordinul de mărime al acestor fraude. Toată lumea știe că avem fraude când vine vorba de etichetarea peștelui, mai ales în restaurante, dar și în supermarketuri. Probleme cu vinul, cu alcoolul. Au existat și victime, cum s-a întâmplat în Republica Cehă recent. Uleiul și mai cu seamă uleiul de măsline, mierea, carnea și așa mai departe. Practic, în toate sectoarele agricole și agroalimentare se petrec astfel de escrocherii. Și atunci, cu statele membre, trebuie să avem aceste planuri coordonate, astfel încât să știm cum stăm, să știm câte astfel de fraude există pentru a cunoaște amploarea fenomenului. Apoi, al patrulea aspect, sancțiunile. Mulți dintre voastre ați vorbit despre asta în noul regulament de control pe care îl veți discuta la următorul punct, controle oficiale, inspecții oficiale, am hotărât să înăsprim pedepsele și sancțiunile statelor aplicate de statele membre pentru cei care sunt condamnați la capitolul fraude alimentare, astfel încât uh, sumele acestor amenzi să fie proporționale cu um, paguba produsă. Știți bine că statele membre doresc să-și mențină prerogativele în aceste domenii, domenii nearmonizate, deci doresc să își păstreze aceste prerogative, însă sunt lucruri pe care le veți discuta la următorul punct pe ordine de zi ce privește inspecțiile oficiale. În sfârșit am pus pe picioare, să mai bine zis, am regândit sistemul de pașapoarte pentru cai, uh, pentru că despre asta este vorba, cam asta a provocat, printre altele, criza. Și, de fapt, ar fi putut să fie și mai grav în sensul că s-au folosit medicamente de uz veterinar pentru cai care urmează să fie sacrificați pentru consumul uman, fenilbutazonul, but, în limba engleză, vă reamintiți, cum se întâmplă atunci când un cal sau alt animal de la o fermă primește astfel de medicament, el trebuie automat să iasă din lanțul alimentar de consum. Iată măsurile pe care le-am luat de la mijlocul anului 2013 încoace și, domnule președinte, dacă îmi permiteți, aș dori să mai spun câte ceva ceea ce privește originea cărnii. Comisarul Borg a spus în mai multe rânduri că acest subiect și lista de ingrediente, de fapt, nu asta va duce la reducerea numărului de escrocherii, ele vor continua să existe. Cu toate acestea, consumatorii cer cu tărie și își doresc să vadă pe etichetă originea mai multor produse, nu numai când vine vorba de carne, și mă refer la ingredientele din acele produse preambalate și preparate. În acest sens, în curând vom uh, prezenta Comitetului Permanent, deci celor 27 state, 28 de state membre, o propunere pentru etichetarea de origine pentru carnea proaspătă de porc, de pasăre, de miel și de capră. E vorba deci de carne proaspătă pourra être adopté. Și sperăm că acest text va putea fi adoptat până la sfârșitul acestui an. De asemenea, preconizăm prezentarea unui raport asupra originii cărnii atunci când ea este folosită uh, ca ingredient într-un produs prelucrat, preparat. Suntem în faza finală cu acest raport. Probabil că el va fi finalizat și sperăm să fie finalizat în perioada următoare. Peste câteva zile ne găsim în ultima fază de negocieri la nivelul comisiei. E vorba deci de un raport privind originea cărnii ca și ingredient în un produs preparat, cum ar fi prelucrat, cum ar fi lasagne, care ne va permite să deschidem discuțiile. Comisia este arătată cu degetul cum că nu și-ar dori această indicație de origine, nu este adevărat. Raportul tocmai este unul care uh, dorește să deschidă dezbaterea aici la Parlament și la Consiliu, astfel încât să rezultă din aceste discuții și dezbateri o poziție cât se poate declară. M-aș uh, opri aici, însă vreau să vorbesc despre acei comercianți. Mai cu seamă care cumpără și vând carne de acasă din fața calculatorului fără să știe cu ce seamănă această carne. Uh, ei trebuie să fie mai bine supravegheați, dar înțelegeți că aceste persoane pot să fie oriunde în lume instalate în fața calculatorului și să tranzacționeze carne în toate sensurile fără să se apropie de această carne, așa cum se întâmplă cei care fac acest comerț, dar care se deplasează la depozitul frigorific și așa mai departe. Ei sunt supuse anumitor uh, controle. În sfârșit, aș, aș termina această intervenție spunând câte ceva despre ce a spus doamna Gerling. E vorba de respectarea regulilor existente există deja, deja un cadru legislativ uh, destul de substanțial care, dacă ar fi să fie aplicat de statele membre, ne-ar permite să luptăm așa cum trebuie împotriva fraudelor și escrocheriilor înțelegem și pe cei care sunt nerăbdători și care ne spun că um, făptașii încă nu au fost identificați, nu au fost acuzați, nu au fost trimiși la închisoare. Da, într-adevăr, până la urmă asta ține de sistemul de justiție din, din fiecare stat membru. Toată lumea știe cât de greu se mișcă justiția și în statele membre vizate de scandalul cu carnea de cal mai cu seamă în Franța și în țările de jos, pot să vă spun că justiția este foarte activă. Și îi are în vizor uh, foarte clar pe cei care se presupune că s-ar fi, ar fi fost implicați în această afacere. Nu zic vinovați, pentru că încă nu au fost găsiți vinovați, însă vreau să vă spun că toți cei care au fost implicați într-un fel sau altul în acest scandal cu carnea de cal uh, sunt vizați, sunt vizați, sunt anchetați de organele de ordine. Și cu siguranță, în curând, vom afla și ce sancțiuni vor fi aplicate. Vă mulțumesc foarte mult! Bene, grazie eh, direttore, grazie alla Commissione. Adesso restituisco la parola a Ulrich Rodust. Mulțumesc tuturor, eu dau cu domnul Rodust acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că, în general, tot ce a spus Comisia îmi confirmă ideea că în Europa avem nevoie de o autoritate de control alimentar. E adevărat că există legi, însă ele nu sunt aplicate așa cum trebuie. Avem lanțuri alimentare globale, însă nu sunt independente statele membre, nu sunt singure. Avem nevoie de o agenție care să le unească și care să coordoneze toate aceste eforturi. O agenție care să poată acționa rapid. Și vă dau exemplu scandalului Cărnii de Cal sau alte crize alimentare cu care ne-am confruntat. A trecut foarte mult timp până când am reușit să avem o reacție, pentru că nu aveam autoritățile necesare. În privința controlului, am mai avut discuții și la Comisia pentru Pescuit, a cărei membră sunt. Sistemele diferă foarte mult în Europa, și problema controlului este abordată diferit. Controlele se fac diferit. Cred că trebuie să ne gândim la ce doresc consumatorii. Cetățenii vor să se asigure că alimentele europene sunt sigure. Nu sunt atât de naiv încât să-mi imaginez că nu ne vom mai confrunta niciodată cu cazuri de fraudă. Sigur că vor mai fi, dar trebuie să ne asigurăm că există o autoritate responsabilă cu coordonarea și trebuie să ne asigurăm că controlele pe care le facem sunt eficiente, că toate controlele respectă procedurile adecvate. Deocamdată cu toții ne ascundem în spatele autorităților naționale, dar realitatea este că astfel nu se pot face lucrurile bine și eu mi-aș dori să existe în Europa o agenție care să se ocupe de această problemă specifică. Protecția este foarte importantă. Și dacă avem oameni care vorbesc despre situația reală în lanțul alimentar, trebuie să îi putem și proteja. Peter iar a spus că dacă protejăm uh, oamenii care ne furnizează informații din, din sistem, uh, acest lucru ne poate ajuta foarte mult și putem obține reacții mai rapide. Dacă Comisia nu este uh, de părere că trebuie să avem o agenție, ei bine, eu cred că trebuie să existe o agenție nouă și să sperăm că până la urmă vom putea conveni asupra unei abordări comune. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult lui Ulrike, mulțumesc și reprezentantului Comisiei. Revenim acum la punctul 7. Controlele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor. Brita Reimers este raportor pentru aviz. Și acum răzbatem acest aviz pe care l-a pregătit uh, dumnei. Acesta vis face parte din uh, pachetul de sănătate a plantelor și a animalelor. Comisia ENVI este competentă pe fond, dar noi suntem asociați conform uh, alineatului 50 al regulilor de procedură. Noi vrem să simplificăm cadrul legal care se aplică verificărilor oficiale. Se garantează măsuri de control și se impun amenzi operatorilor în caz de nerespectare. În, vi în acest aviz, doamna Reimers, care îi voi da cuvântul, a prezentat mai multe preocupări legate de sănătatea plantelor, a semințelor și a materialului de reproducere a plantelor și în legătură cu chestiuni legate de alte activități oficiale. S-au uh, prezentat amendamente pentru a limita uh, consolidarea puterilor în ceea ce privește finanțarea controlelor. Vă reamintesc că pe fond, rap, uh, competentă pe fond este Comisia Envi și noi avem doar un aviz. Brita, ai cuvântul. Mulțumesc. Vreau să vă spun mai întâi că obiectivul Comisiei era să simplifice legislația, ceea ce s-a cerut mereu, pentru că în multe domenii există foarte multe reguli legislative și noi uh, trebuie să încercăm să reducem aceste, aceste reguli. Ne uh, întrebăm dacă putem reduce povara administrativă care apasă pe umerii agricultorilor. Putem să ne întrebăm dacă aceste eforturi ale noastre sunt doar teoretice sau dacă au și consecințe practice. E foarte dificil uh, să facem controle în Uniunea Europeană pentru că Um, la momentul de față, de la un stat la altul, metodele diferă foarte mult, ca și structurile administrative. De aceea este foarte dificil să avem o abordare comună. Anumite uh, state membre sunt foarte stricte când uh, fac inspecții, alte state încearcă să facă controlele bine, dar uh, nu se ridică la normele altor state membre și așa mai departe să vă spun câteva chestiuni pe care le consider importante. Actele delegate. Acestea nu sunt, în, nu sunt uh, incluse. Comisia ar putea să nu poate fi activă într-un domeniu care nu este foarte bine definit. Și pentru mine acest lucru reprezintă o problemă în calitatea mea de uh, om politic. Uh, Trebuie să putem uh, decide foarte bine care este cadrul și dacă formularea este laxă, lucrurile devin problematice atunci când avem uh, cerință de modificare, dorință de modificare. Dacă Parlamentul se pronunță împotriva actelor delegate, atunci se spune, comisia se va ocupa de acest lucru pentru că um, nu e de competența noastră. De aceea cred că, în primul rând, trebuie să definim cele patru acte uh, delegate și să vedem care se pot califica ca astfel de acte delegate. Dacă ni se cere o armonizare în lanțul alimentar, acest lucru este pozitiv. Însă eu consider că sfera de aplicare este prea amplă în acest moment. Avem lanțul alimentar, producător, furnizor, comerciant. Se verifică dacă există, se respectă normele de siguranță în aceste trei puncte. După aceea vom uh, vedea aspectele legate de chestiunea fitosanitară, de uh, reproducerea plantelor și așa mai departe. Există sisteme care s-au dovedit eficiente. Nu trebuie să pierdem din vedere problema subsidiarității. Trebuie să ne întrebăm ce dorim, de fapt. Trebuie să se respecte principiul subsidiarității între Comisie și statele membre. impactul asupra cadrului de reglementare actual. Nu reușim să stabilim în ce măsură vor trebui modificate legile statelor membre ca urmare a adoptării acestui posibil pachet legislativ. Cum am putea să evaluăm aceste consecințe. Există norme de punere în aplicare diferite în statele membre. Să sperăm că nu creăm mai multe probleme um, creând o sarcină administrativă suplimentară Nu trebuie să sporim birocrația. În ceea ce privește finanțarea, trebuie să respectăm și aici principiul subsidiarității. Statele membre au autoritate absolută în acest sens și dacă intervenim prea mult în competențele acestora, desigur, statele membre vor riposta. Dacă am înțeles poziția Comisiei, există multe controle și redevențe, desigur, costurile pot uh, varia foarte mult de la un stat la altul. Trebuie să ținem cont de uh, toate costurile și să vedem dacă există state care sunt favorizate sau defavorizate. Dacă vorbim despre redevențe legat de antreprenori, trebuie să vedem în ce măsură se fac controlele așa cum trebuie. Dacă un control se soldează cu rezultate negative și trebuie făcut un al doilea control, Trebuie să putem uh, să sancționăm dacă și rezultatul celui de-al doilea, cel de al doua inspecții este negativ. Trebuie să ne asigurăm că în, cum, trebuie să ne asigurăm că creștem calitatea controlelor și în statele membre în care acestea tind să se petreacă conform unor reguli destul de laxe. Și trebuie să ne asigurăm că nici nu înăsprim foarte mult inspecțiile în statele în care controlele s-au făcut până acum în mod adecvat. Trebuie să încercăm să aplicăm în mod uniform diferitele dispoziții juridice pentru a nu înainta în Europa la viteze diferite. Nu avem nevoie de viteze diferite, trebuie să avem un ritm moderat și care să fie egal în Europa. Cei care sunt la o viteză mai mare ar fi bine să încetinească puțin pentru ca și celelalte state membre să le, să-i poată prinde din urmă. Eu aștept cu uh, foarte mult interes uh, contribuțiile colegilor, pentru că cu siguranță există puncte care nu au fost uh, tratate complet. Putem uh, dezbate toate aceste probleme și să sperăm că raportul final va fi uh, cât se poate de bun. Mulțumesc foarte mult, Brita. Doamna Ayuso și apoi doamna Girling. Mulțumesc uh, foarte mult, îi mulțumesc și raportoarei. Trebuie să-i spun că sunt într totul de acord cu tot ce a spus. În primul rând, Comisia în, această, în acest pachet de propuneri pe care ni l-a prezentat abuzează în mod scandalos de actele de punere în aplicare și de actele delegate. Trebuie să ținem cont de principiul subsidiarității statele membre care aplică normele și care se organizează bine um, trebuie să beneficieze de acest principiu al subsidiarității. În ceea ce privește sfera de aplicare, cred că problema semințelor și problema pepinierelor nu intră, nu ar trebui să intre în sfera de aplicare. De asemenea, ar trebui să clarificăm dacă produ- cerea ecologică um, de anumite uh, plante și uh, denumirea de origine trebuie sau nu să fie în sala de aplicare. Trebuie de asemenea să definim controlele oficiale și alte activități oficiale pentru că deocamdată nu se înțelege foarte bine și e posibil să trebuiască să eliminăm capitolul legat de alte activități oficiale. Cred că actele delegate nu ar trebui să fie competența comisiei. În ceea ce privește taxele, comisia propune ca acestea să fie administrate de uh, autoritățile sanitare pentru a finanța controlele. Însă, în statele precum Spania, taxele merg direct la Ministerul Finanțelor. Deci cred că acest lucru ar trebui să rămână de competența statelor membre, să respectă principiul subsidiarității. Și exporturile sunt de competența statelor membre. Comisia nu are de ce să se implice aici. Pe de altă parte, Comisia dorește să se implice și în uh, livrările pe care le fac statele, membre, statele terțe către un stat membru. Cred că aici Comisia încarcă foarte mult uh, normele. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Girling și apoi domnul Kalinowski. Mulțumesc și eu doresc să o felicit pe uh, Brita pentru acest raport. El este foarte uh, clar și foarte ușor de înțeles cum uh, raționamentul. E foarte interesant să discutăm acest subiect după scandalul cărnii de cal. Desigur, controlele oficiale fac parte din modul în care noi vom gestiona situațiile similare în viitor. Sunt uh, de acord cu obiectivul Comisiei atunci când uh, vorbește despre simplificația legislației și încercarea de a aduce totul în același cadru. Însă, după ce am citit propunerea Comisiei, mă întreb, ca și raportoarea, cum Dumnezeu se face acest lucru prin această propunere a Comisiei. Pentru că noi nu putem să tragem o concluzie, având în vedere cantitatea foarte mare de uh, aspecte legale rămase în seama actelor de implementare sau actelor delegate. Deci nu-mi dau seama care ar fi beneficiile pe termen lung ale acestei propuneri. Până la urmă, dorim să minimizăm sfera de aplicare acestei propuneri și de aceea înțeleg uh, foarte bine acțiunile recomandate de doamna Reimers în special în ceea ce privește problema taxelor obligatorii. Știu că problema este controversată și înțeleg și care este raționamentul din spatele propunerii, însă e o nebunie să um, creștem costurile atât de mult și să sporim povara administrativă. Pentru că dacă vom um, preleva taxe de la companii, e clar că și companiile vor crește costul la consumator. Trebuie să ne gândim foarte bine care sunt beneficiile și eu cred că în acest caz nu există beneficii clare. Și cred că se, s-ar interveni foarte mult în competențele statelor membre, se încalcă principiul subsidiarității și cred că ne putem lovi de multe consecințe nedorite. Cred că trebuie să încercăm să evităm pe cât posibil această situație. Deci, în uh, general, sunt de acord cu Brita. Trebuie să ne amintim mereu că e vorba de legislație cadru. Nu trebuie să fim uh, foarte normative aici. Și de aceea înțeleg uh, într-o anumită măsură de ce se cer acte delegate, dar cred că totuși se abuzează de ele. Cred că dacă nu putem îmbunătăți situația, trebuie pur și simplu să respingem de la bun început ideea unui cadru. Mulțumesc, domnul Kalinowski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Avem o întreagă serie de remarci legate de această propunere printre altele, propuneri legate de actele delegate. Dar acum eu mă voi concentra pe articolul 22. Directiva din 2009 prevede că statele membre asigură examinarea echipamentelor destinate controlului produselor destinate protecției plantelor. Această propunere prevede sau propune că inspectarea echipamentelor va fi realizată de organele oficiale de administrație. Și părerea mea este că o astfel de soluție este imposibilă în anumite state membre. De exemplu, în Polonia, în ceea ce privește anumite echipamente, pot să vă spun că avem um, cantități enorme. De exemplu, în ceea ce privește acele mașini cu ajutorul cărora irigăm câmpurile, terenurile. Avem 500 uh, de mii de astfel de mașini și nu putem să le controlăm. Bineînțeles, normele, regulile impun controlarea unor astfel de echipamente odată la 2 ani, dar controlele sunt efectuate de mm, întreprinderi mici. Iar biroul nostru de inspector la nivelul de stat va controla la rândul său acești mici controlori. Prin urmare, există un astfel de uh, sistem de control al rețelei. Avem de asemenea articolul 25, în care se stipulează că un stat membru poate delega prerogativele de control. Totuși, Entitatea care ar beneficia de astfel de delegare trebuie să dovedească acreditarea și conformarea cu norma ISO corespunzătoare. Știm cu toții că în cazul acestei acreditări ISO, costurile sunt foarte ridicate. Și știm foarte bine că IMM-urile care funcționează în prezent în acest sistem de control în Polonia uh, au dificultăți în a plăti uh, sumele respective. Evident, putem să dorim să ameliorăm situația prezentă, însă astăzi, în loc de o ameliorare a sistemului, practic vom distruge sistemul de control într-o țară cum este țara mea, Polonia. Și o altă remarcă, de data aceasta legată de redevențe. Articolul 82 prevede o exonerare a micro-întreprinderilor de aceste controle oficiale sau inspecții oficiale. În cazul nostru, această exonerare se va referi practic la majoritatea întreprinderilor, pentru că de o part, pe de o parte n am putea bucura de acest lucru, însă pe de altă parte acesta ar însemna că redevențele nu vor fi plătite, încasate. Prin urmare, costurile uh, impus, vor fi impuse bugetului statului. Încă o dată, nu ne vom fi atins scopul uh, pe care ni l-am propus. Trebuie să consolidăm securitatea pentru uh, consumatori, precum și securitatea pentru mediu. Să nu distrugem sistemul, să-l îmbunătățim. Mulțumesc, domnule Kalinowski. Domnul Șarbo, apoi doamna, doamna Sârbu. Doresc să-i mulțumesc și eu raportoarei pentru munca depusă și pentru buna colaborare. Uh, aș vrea totuși să fac două observații. Prima este referitoare la taxele percepute operatorilor pentru finanțarea controalelor. Comisia cere ca statele membre să asigure finanțarea controalelor, dar și exceptarea de la taxarea micro-întreprinderilor, adică a întreprinderilor cu o cifră de afaceri sub 2 milioane de euro cu mai puțin de 10 angajați. Această exceptare de la taxare a micilor întreprinderi în forma propusă de comisie ar însemna pentru unele guverne o povară bugetară mult prea mare. Și cred că trebuie să găsim o soluție de compromis în această chestiune. A doua observație este legată de eliminarea controlelor legate de organismele modificate genetic și a produselor de protecție a plantelor. Cred că scopul acestui uh, regulament era de fapt unirea tuturor controlelor sub, această, uh, sub o umbrelă unică și nu aș vrea să ne îndepărtăm de la acest scop. Și sper în final să găsim uh, un numitor comun și să ajungem la un compromis uh, pentru toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc, Daciana! Doamna Paulson. Eh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Brita. Revenind la actele delegate, cred că am avea nevoie de cel puțin șase luni de dezbateri mai ales în ceea ce privește pachetul legat de controle, de exemplu pentru bolile contagioase sau um, alte elemente de acest tip, pentru că, de fapt, în realitate, există deja foarte multe acte delegate, peste 100, chiar 160, ca să fim mai preciși, pentru controle, pentru um, această legislație, trebuie să vedem cum vom reuși să ajungem la o soluție, cum vom aborda această problematică. Eu nu sunt sigură că știm deocamdată în ce situație ne aflăm, pentru că, în calitatea noastră de adunare politică, noi putem și, de altfel, trebuie să luăm niște decizii. Este responsabilitatea noastră foarte multe lucruri care se referă la probleme științifice sau etice sau um, la formule foarte precise. Cred că nu avem noi competența necesară pentru a aborda aceste probleme, dar trebuie să reușim să găsim un echilibru. Prin urmare, trebuie să stabilim niște principii și apoi uh, Experții vor fi cei care vor trebui să vadă detaliile concrete. Și Brita a spus, iar eu uh, nu știu dacă uh, sunt de acord cu ea, nu știu dacă avem cunoștințe foarte precise, nu știu dacă avem uh, foarte clare ideile în minte în legătură cu soluțiile pe care ar trebui să le aplicăm în cazul acestui pachet. Un alt element care mi se pare a fi conflictual în acest domeniu, se referă la faptul că întregul sistem de control ține de statele membre. Însă, în majoritatea statelor membre, regiunile sau autoritățile locale sunt cele care sunt responsabile cu controlele respective, ceea ce provoacă anumite dificultăți. Pe de altă parte, avem o piață internă în care toate produsele alimentare circulă liber și aceasta înseamnă că fiecare stat membru individual propune un nivel minim de siguranță pentru a putea opera pe această piață unică Există, deci, dificultatea legată de menținerea pieței unice, care este un element necesar, și apoi aplicarea principiului de subsidiaritate. Eu consider că e un element conflictual pe care ar trebui să-l analizăm mai în detaliu. Am fost uh, raportor în, uh, în legislația anterioară cu privire la controle și pot să vă spun că după câțiva ani uh, de când am avut această activitate, încercăm din nou să modificăm situația în multe state membre. Dar există cel puțin două elemente care, după părerea mea, au avut uh, consecințe negative în sistemul actual și unul dintre aceste elemente este legat de costuri, de cheltuieli. De aceea cred că Brita are dreptate în legătură cu acest punct. Primele controle obligatorii trebuie să fie plătite de statul membru, însă următoarele controle succesive trebuie plătite de către cei care le solicită pentru că sunt foarte costisitoare aceste controle. Este foarte costisitor să faci controle noi și sunt state membre care nu au posibilitatea de a le plăti. Cei care n-au urmat regulile în cadrul primului sistem de control va trebu- vor trebui să treacă printr-un nou control. va fi foarte dificil pentru IMM-uri și consecințele vor fi grave și negative în domeniul dezvoltării rurale în condițiile sistemului de plăți actual. De asemenea, consider că o altă problemă este legată de riscul următor. Ne dăm seama că regulile actuale nu funcționează, prin urmare avem nevoie de criterii mai stricte în ceea ce privește pe inspector sau legislația locală și așa mai departe, dar trebuie să ținem cont și de realitatea actuală. Președintele, mulțumesc. Voi da cuvântul uh, de Gesanco. Mulțumesc, domnule președinte. Am prezentat în cadrul acestui proiect de reglementare privind controlele oficiale un, o ambiție deosebită și aș vrea să reiau ultimele cuvinte ale doamnei Paulsen legate de nevoia de a găsi un echilibru între subsidiaritate, uh, adică să lăsăm statele membre, regiunile sau uh, municipalitățile să facă ceea ce doresc și organizarea controlelor la nivel comunitar pentru a fi sigur că toată lumea face același tip de control. E bine, aceasta a fost preocuparea noastră principală sau prima preocupare și motivul pentru care am integrat în acest uh, proiect Controlele legate de sănătatea plantelor sau de materiale de reproducere uh, pentru plante, deoarece considerăm că există aspecte de control oficial atât în domeniul animalier, cât și în domeniul uh, plantelor. Atunci când o autoritate oficială intervine pentru a face un control, 80% din activitate este practic aceeași. Serviciile trebuie să fie competente, oneste, transparente și, evident, există și anumite specificități ale controlului în domeniul sănătății animale sau a plantelor, care sunt diferite de, uh, în domeniul animalelor, diferite de uh, domeniul plantelor. Însă principiile fundamentale ale unui control oficial rămân aceleași. Și acesta este motivul pentru care am dorit să le integrăm. De asemenea, am vrut să le integrăm pentru că în cazul controalelor la frontieră pentru produsele importate din țările terțe, fac parte din același cadru. Fie că vom controla carne sau animale vii, fructe sau legume, respectiv arbori importați din vreo țară terță, între 80 și 90% din filozofia controlului este practic aceeași. Evident, există și specificități sau diferențe, însă controlul rămâne același. De aceea am dorit să propunem o mai bună organizare a controlelor la frontieră, cu scopul de a folosi mai bine personalul care lucrează la fața locului. În ceea ce privește redevențele, toți ne confruntăm cu o reducere a creditelor în autoritatea statelor membre ca urmare a crizei financiare. Aceasta este valabil pentru toate statele membre în grade diferite. Există reduceri care se pot ridica până la 30% din personalul efectivului de control din uh, serviciile legate de alimente sau lanțul alimentar. Și știți foarte bine cu toții ni se reproșează, faptul că nu controlăm suficient alimentele care ajung la frontieră sau carnea, mai ales carnea de cal. Ni se reproșează de asemenea că nu controlăm suficient plantele pentru că există tot felul de boli care apar în anumite regiuni ale Uniunii Europene ca urmare a importurilor uh, de uh, plante, de arbori care uh, provin din țări terțe și conțin paraziții ai lemnului, de exemplu. Prin urmare, trebuie să găsim un sistem care să compenseze reducerea efectivelor și a bugetelor din statele membre. De aceea am propus acest sistem al redevențelor care ține cont de cantitatea de muncă și, de asemenea, am făcut propunerea legată de exonerarea micro-întreprinderilor, acelea care au uh, sub 10 angajați, ele n-ar trebui să plătească, prin urmare, redevența. Bineînțeles, am uh, au fost uh, tot felul de remarci uh, care spuneau că aceste micro-întreprinderi reprezintă cam 80% uh, din activitatea de control în statele membre. În funcție de statele membre respective, cifra ar putea ajunge chiar la 90%. Dar costurile ar trebui suportate de stat sau de regiune sau de municipalitate. Știm însă foarte bine că, indiferent dacă statul, regiunea sau municipalitatea plătește, costurile bugetare sunt deosebit de ridicate pentru aceste servicii de control oficial. În fine, câteva cuvinte în legătură cu actele delegate. Noi propunem o legislație cadru prin urmare, nu putem să introducem toate detaliile, ar fi absolut imposibil, pentru că deja textul se întinde pe cam 500 de pagini. Dacă ar trebui să introducem toate detaliile, pentru toate controlele, pentru toate produsele din lanțul alimentar, cu siguranță ar fi vorba de mai multe mii de pagini, eh, greu de eh, gestionat. De aceea am propus eh, un anumit număr de acte delegate și nu e vorba de implementing act, pentru că noi considerăm uh, că Parlamentul trebuie să fie implicat în aceste acte delegate. Legislația cadru fixează principiile generale Comisia nu va introduce niciun fel de derogare atunci când principiile vor fi acceptate, însă pentru noi este greu de prevăzut în acest moment care vor fi dispozițiile, prevederile care vor apărea în actele delegate, care vor face obiectul negocierilor cu toate părțile implicate. Cam um, acestea ar fi, domnule președinte, remarcile pe care am dorit să le facem uh, în prezent. Doamna s a amintit că obiectivul era simplificarea și armonizarea, respectiv efectuarea unor controle conform uh, principiului uh, bazat pe risc, nu vrem să abuzăm de controle în toate statele membre, la nivel de stat, de regiune sau de municipalitate. Toate aceste entități trebuie să poată uh, evalua riscurile în lanțul alimentar. Există unele produse cu un risc mai mare, altele cu un risc mai mic, însă pentru toate aceste administrații naționale, regionale sau locale, dorim uh, să poată identifica riscurile și să concentreze controlele acolo unde ele sunt cu adevărat necesare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grazie alla DigiSanco. Mulțumim, DigiSanco. Și acum dau cuvântul Ritei. Te rog, pentru a trage concluziile. Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră foarte interesante care ne permit să progresăm și bănuiesc că sunt lucruri despre care vom discuta în continuare, în săptămânile viitoare, pentru a îmbunătăți uh, <clears throat> structura, pentru că mai avem încă multe de, multe de făcut în ce privește OGM-urile. OMG-urile. De ce am suprimat acest aspect? Pentru că avem o legislație cadru și nu are sens să punem accent numai pe un anumit tip de producție și nu pe altele. Deci nu dorim să pierdem echilibrul pe care trebuie să îl avem într-un astfel de text. În sfârșit, sunt convinsă că discuțiile vor fi bune în continuare și constructive. Diferitele contribuții le-am notat, uh, mi le voi însuși și, în orice caz, uh, cred că vom finaliza foarte bine acest dosar. În continuare, mulțumim și noi tuturor. Ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Punctul 9. E vorba de gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor. Doamna Lebrun Agnes este raportor. Discutăm acum proiectul de raport în ceea ce privește cheltuielile. Deci e vorba de perioada 2015 2020 o propunere care face parte din pachetul respectiv. Însă, având în vedere că e vorba de o intrare în vigoare începând cu 1 ianuarie 2014. Interpretare? Merge? Foarte bine. Deci, se vede în proiectul de raport, doamna raportor a propus anumite amendamente, inclusiv pentru clarificarea distribuirii fondurilor pentru diversele programe înlăturarea acelui prag mini pentru finanțarea programelor și alte îmbunătățiri și amendamente ce privește lista de boli animale eligibile pentru finanțare în actul de bază și pentru clarificarea costurilor eligibile. În fine, nu mai pierd vremea cu alte comentarii. Dau cuvântul doamnei Atra. Te rog. Monsieur le Président, merci. Domnule președinte, vă mulțumesc. Dragi colegi, Domnule președinte, așa cum ați spus, avem nevoie de abortare, de o adoptare rapidă și atunci trebuie să votăm pe 27 noiembrie. În sfârșit, et réunit généralement des dispositions qui sont déjà existantes dans un avem deja dispoziții existente pe care le preluăm într-un text unic. Aceasta este ideea. Avem, deci, în primul rând, raționalizarea cofinanțării, utilizarea indicatorilor și punerea pe picioare a programelor de prospectivă pentru sănătatea animală și a plantelor. În urma unui consens destul de larg, Comisia și-a propus înlăturarea acelui prag de 50.000 de euro pentru uh, eligibilitate. Însă nu asta era problema. Problema este că bugetul pentru această politică este la rubrica 3 din cadru și această linie bugetară schimbată nu mai poate să constituie și o deschidere către bugetul de rezervă pentru finanțarea acestor programe de sănătate animală și a plantelor. Și atunci, Comisia propune ca măsurile din acest regulament să poată să fie finanțate prin rezerva de criză. S-au criticat, s-a criticat mult această posibilitate. Din păcate, termenul de depunere a raportului meu nu mi-a permis să preiau toate uh, sugestiile. Chestiunea asta rămâne în suspans. Nu s-au propus și nu s-au produs amendamente la articolul 5, dar asta nu înseamnă că acceptăm ca atare propunerea comisiei. Pur și simplu nu s-a discutat și nu s-a hotărât pe acest aspect. Între timp însă s-a ajuns la acel consens, cum că acest articol trebuie să fie pur și simplu eliminat. Și asta s-a exprimat uh, în mai multe feluri, toate aceste lucruri vizând impactul plăților directe. În orice caz, mulțumesc raportorului din umbră pentru contribuțiile lor și atunci vă propun, în consecință, să eliminăm acest articol. În continuare, finanțarea acestor politici va fi asigurată, iar instrumentele de flexibilitate la dispoziția noastră mi se pare bine că ne vor asigura de pernitatea acestor finanțări. Voi depune amendamente în acest sens. Raportul conține acte delegate și uh, introducerea listei epizodiilor în actul de bază, în dispozitiv, adică la anexe. Nu s-a întâmplat asta, fie pentru că Comisia ar fi uitat asta în propunerea sa, fie pentru că avem noi orientări de poziție de politică sanitară. Păi mâine, la prânz, este termenul limite pentru depunerea amendamentelor, este un timp cam scurt, din păcate, însă asta este viața dacă dorim să ne respectăm uh, calendarul. Mulțumesc uh, anticipat pentru observațiile dumneavoastră și vreau să spun ceva ce mă preocupă foarte mult și nu are de fapt de legătură cu ce discutăm astăzi. Vreau să vă spun, poate că știți, poate că nu știți, că avem de-a face cu o criză alimentară major alimentară în uh, regiunea Bretagne din Franța. 140.000 de locuri de muncă sunt în joc. E vorba de regiunea mea de circumscripție. Iar am a uh, avut loc o manifestație la prefectura, uh, cum ar veni, din Bretagne. O manifestație care a degenerat, au avut loc atacuri, primăria a fost atacată, au avut loc pagube, au fost victime. În sfârșit, ă, asta arată cât de disperați sunt ă, angajații pentru că ei sunt ă, foarte marcați de aceste noi reforme și mai cu seamă filiera avicolă este vizată astăzi de aceste măsuri. Mulțumim foarte mult, doamnă Lebra. Da, știm că s-au petrecut evenimente dramatice în Bretanie și suntem alături de dumneavoastră în aceste momente grele.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 Doamna Garcia Perez are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe încă o dată mulțumindu-i domnului Lebrun pentru eforturile depuse. Am avut uh, posibilitatea de a colabora încă de la bun, în, bun început în privința acestui raport. Astfel, rezultatul final va fi uh, cu atât mai fructuos, pentru că se ține cont de toate punctele de vedere. Uh, Amendamentele puse de la bun început uh, reflectă multe uh, preocupări. Eu, în prima mea intervenție, um, în prima mea intervenție am vorbit despre câteva preocupări pe care ni le-a generat propunerea comisiei. De aceea nu mă voi referi încă o dată la punctele la care s-a referit uh, raportoarea, puncte cu care suntem, bineînțeles, de acord. Vreau doar să insist asupra aspectelor care cred eu că sunt esențiale. În ceea ce privește articolul 5, Așa cum uh, a spus uh, raportoarea, um, acest uh, obiect, această chestiune nu este menționată. Raportorii din umbră de la diferite grupuri politice au discutat despre acest, acest subiect și cred că în această comisie se poate ajunge la o majoritate clară care să fie de acord cu eliminarea articolului 5. Cred că suntem cu toții de acord cu faptul că trebuie să um, discutăm problema mecanismului de flexibilitate. Trebuie să-l avem în discuție. Am ascultat uh, intervenția Comisiei Europene care a vorbit despre dificultăți tehnice. Noi înțelegem aceste dificultăți, dar trebuie să înțelegem că trebuie să putem folosi acest uh, instrument, însă nu o putem face uh, cu prețul banilor um, agricultorilor și crescătorilor de vite din primul pilon. Deci mecanismele de flexibilitate trebuie să fie finanțate altfel. Putem uh, deci trebuie să folosim acest instrument dacă trebuie, dar nu cu fonduri din uh, PAC. Propunerea um, de modificare a Comisiei Europene uh, a creat mai multe dificultăți statelor membre. Uh, nu știu dacă vom um, dacă se vor putea fi respectate termenele, dar noi vom prezenta amendamente în acest sens. S-a adus în discuție și posibilitatea ca Comisia Europeană să modifice lista de maladii ar fi bine ca această listă să fie extinsă. Trebuie să încercăm să atingem un echilibru între actele delegate de care abuzează Comisia în propunerea sa și să insistăm și cred că prin cooperare între raportoare și raportorii celorlalte grupe, grupe politice vom uh, reuși un rezultat bun pentru sectorul agricol și crescător de vite în Europa. Thank you, Chairman. Thank Doamna Kirling, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc doamna Lebrun pentru munca sa. Sunt de acord cu ambele antevorbitoare. Articolul 5 Sperăm că toată lumea va fi de acord că el trebuie să fie eliminat, șters. Am discutat asta în întâlnirile noastre și acestea sunt vederile noastre. Aș mai menționa anexa 1 și lista. Eu înțeleg uh, ce înseamnă această listă de boli, însă dacă este să ne gândim la emergențe, la urgențe, și avem aceste liste în anexă, vom putea oare să acționăm suficient de rapid? Adică suntem cumva tributari acestor liste și nu putem să reacționăm într-o urgență. Deci, cumva, această listă, în modul în care ea este prezentată în raport, nu o prea putem susține. De asemenea, am senzația atunci când uh, mă uit la dăunătorii plantelor și bolile plantelor, am ceva probleme, nu numai în ceea ce privește implicațiile bugetare. Nu știu dacă nu cumva e vorba de parabola cu căruța și boii, pentru că avem regulamentul privind dăunătorii, acolo trebuie să figureze anumite aspecte și să vedem care uh, sunt aspectele care țin de finanțare și bugetare. Nu are sens să începem invers, adică să discutăm întâi bugetul. Deci, în orice caz, aceste instrumente și finanțarea lor trebuie să fie discutate. Mulțumesc foarte mult! Acum, dacă nu mai sunt alți colegi care doresc să intervină, dau cuvântul DJ Sanco. Domnul Bertrand are cuvântul și îl rog deci să intervină. Vă rog frumos. Mulțumesc, domnule președinte. Am luat notă de toate aceste observații, remarci și critici, care sunt cam aceleași pe care le-am auzit la grupul de lucru de la Consiliu și cred că asta ne va ajuta să ajungem la consens în curând. Deci am luat notă de toate aceste comentarii și am înțeles că acel prag de 50.000 de euro pentru subvenții pune probleme tuturora și că în vremuri de criză comisia nu do, propunerea comisiei nu uh, era întâmpinată cu, cu foarte mult entuziasm și atunci când e vorba de epidemii de mare amploare, trebuie totuși să se facă față în ciuda restrângerilor bugetare. Iar în ceea ce privește rezerva de criză și domeniul veterinar și fitosanitar, agricultorii, agricultorii și crescătorii sunt cei care vor beneficia până la urmă pentru că ei vor primi acești bani. Pe de altă parte, înțeleg că există și anumite îndoieli. O altă problemă ridicată a fost cea legată de date. A trebuit să modificăm, să amânăm data pentru 1 ianuarie 2014. Articolul 12 nu ne permite să avem angajamente juridice înainte de o hotărâre pe buget operațional. Cu toate acestea, cred că vom avea niște soluții tehnice cu fiecare stat membru în parte pentru a ne asigura că încă din noiembrie, statele membre sunt la curent cu banii care au fost aprobați. În rest, v-am spus că ceea ce a discutat astăzi seamănă destul de bine cu ceea ce am auzit și la Consiliu și în aceste condiții cred că acest text va reuni cumva un orește consens. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Mulțumesc domnului Bertrand, domnului Dege Sanco și acum îi dau cuvântul înapoi doamnei redactor Lebrun. Mulțumesc, domnule președinte. Înseamnă că uh, mai ajungem și la consens, chiar dacă de multe ori asta nu prea se potrivește cu realitatea de pe teren. Mulțumesc pentru observațiile făcute. Dacă doriți mai multe informații și precizări, dacă doriți să aprofundați anumite aspecte sau să adăugați anumite lucruri, vă stăm la dispoziție, firește. În ce privește ce a spus doamna Gerling, vom aprofunda acest aspect, pentru că, da, mă gândesc că am putea să abordăm această problemă pe care dumneavoastră ați identificat-o și pe care și noi am identificat-o. Mulțumesc pentru tot și vă stau la dispoziție. Colegii, Foarte bine, dragi colegi, am terminat cu punctul 9 de pe ordinea de zi și deci uh, am încheiat întâlnirea pe ziua de astăzi. Ne vedem mâine la ora 9 și începem cu raportul domnului Dorfman. Vom vota, aduceți-vă cartelele de vot așadar pentru că avem voturi. Mâine, noapte bună!